Vom începe cu anunțuri. Jsou nějaké námitky? Žádné námitky nevidím. Aveți la dispoziție toate documentele necesare, rezerve nu există. Considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Declarația scrisă 2 pe 2010 din partea doamnei Macovei, Simon Busutil, domnul de magistris Ana Gomes și Bart Stas în legătură cu eforturile Uniunii Europene în lupta împotriva corupției. Această declarație a fost semnată de majoritatea deputaților. Această declarație, conform uh, articolului 123, va fi transmisă tuturor părților cărora li se adresează și va fi publicată cu numele semnatarilor pe 18 mai 2010. Uh, Doamna Macovei dorește să ia cuvântul. Punct de ordine. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc foarte mult colegilor care au sprijinit și au semnat această declarație, doresc să profit de ocazie pentru a cere Comisiei și Consiliului să stabilească un mecanism de monitorizare anticorupție solid în Uniunea Europeană și cer statelor membre să dea dovadă de voință politică și să um, lupte um, mai eficient împotriva corupției înainte să fie prea târziu. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Și acum votăm primul raport, raportul Mendes de Vigo în legătură cu decizia de a nu convoca o convenție pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componența Parlamentului European. Vom vota prin apel